Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. După această mică întârziere vom începe pentru că deja am pierdut un pic de timp. Eu aș prefera să renunț la uh, introducerea pe care vreau să o fac. Oricum nu era un discurs foarte lung, însă haideți să sărim peste și aș fi vrut doar să vă salut pe toți în mod călduros, să vă mulțumesc tuturor participanților pentru prezența uh, dumneavoastră astăzi în Parlament la uh, um, conferința la nivel înalt referitor la cercetare și panelul nostru are drept temă un mediu înconjurător durabil. Și avem o listă de intervenienți. În prima jumătate a sesiunii vom avea contribuții în parte din partea deputaților europeni, în parte din partea reprezentanților comisiei și din partea IPCC și în cea de-a doua jumătate a sesiunii noastre vom asculta experți care, într-adevăr, chiar fac ceva în zi, viața de zi cu zi în mod foarte practic pentru a avea un mediu durabil. Din uh, alături de mine, am să încep cu partea dreaptă, doamna profesor Daniela Jacob, care este autorul raportului IPCC și director pentru Serviciul pentru Climă din Germania, alături de dânsa este domnul director general pentru Direcția Generală de Cercetare și Inovare de la Comisia Europeană, Jean-Éric Paquet. Alături de mine, domnul Bulsec, președinta Comisiei ITRE și colegul meu, eurodeputat. Și vom uh, continua, uitați-l aveți pe domnul Paul Rubic, deputat din Austria, domnul Marinescu, și ultima, dar nu cele din urmă, doamna Ghezine Meisner, membră a Parlamentului European din partea grupului ALDE. Iată prezentările, nu avem mult timp la dispoziție, așa că am să cer tuturor intervenenților să se limiteze doar la 4 minute. Vă rog, domnul Buzec mai întâi. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Poate, cum știți, am avut deja ocazia să spun câteva cuvinte acum o jumătate de oră Așa că aș vrea să fiu cât mai succint cu potința pentru că avem oarecare întârziere. Există anumite statistici care spun că peste 60.000 de noi tehnologii pe care noi le utilizăm zilnic pot reduce deșeurile, pot îmbunătăți eficiența și pot să reducă povara pe care o apăsăm pe umerii mediului înconjurător. Aceste tehnologii există încă de la misiunea Apollo încoace. Deci, iată că avem un element foarte important în uh, cadrul problematicii pe care o abordăm. Avem, spre exemplu, programul Horizon Europe. Avem anumite misiuni și există o propunere foarte clară din partea Comisiei Europene, care este susținută și de Parlamentul European în acest sens. Așa că haideți să îndeplinim toate aceste sarcini, toate aceste misiuni, care să fie pe înțelesul tuturor cetățenilor. În cel de-al șaptelea program cadru, misiunea noastră, de altfel, era tranziția energetică. Și a fost o decizie a mea, personală, încă de la început. Uh, la momentul respectiv, comisarul Potoșnic era responsabil pe acest subiect. Să reducem cel puțin 50% din banii utilizați pentru energie, care să fie consacrați energiilor regenerabile. Nu așa cum s-a făcut tradițional pentru alte tipuri de resurse energetice sau chiar și pentru energie, ci să țintim clar înspre energii regenerabile și aceasta poate fi o misiune a noastră pentru următorii doi ani și anume să mobilizăm pe cetățeni și să mobilizăm nivelul decizional european și sunt convins că va fi ceva extrem de util pentru noi, pentru întreaga societate, cu toții, împreună cu politicienii care se simt responsabili pentru actualul cadru și pentru următorul să uh, lansăm deja aceste dezbateri. Și oricum, încă de pe acum vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți și să știți că o să trebuiască să vă părăsesc pentru că trebuie să merg în sala de ședință alăturată. Uh, vă mulțumesc foarte mult și numai bine! Thank you very much and I... Mulțumim foarte mult! Așa că am să rog acum pe domnul Jean-Éric Pachet să ne facă uh, o scurtă prezentare. Mulțumesc foarte mult. Nu cred că pot adăuga foarte multe față de cele spuse de Bertrand Picard în ședința inaugurală a Dinaur în sala de plen, când dânsul ne-a amintit cum anume inovația deja uh, a propus până acum aproape o mie de soluții pentru durabilitate. Aș vrea totuși să subliniez câteva dimensiuni posibile ale discuțiilor referitoare la durabilitate în această după-amiază. Mai întâi, evident, de ce cu toții ar trebui să fim atenți la durabilitate? Ea are diferite dimensiuni și una dintre ele, care cu siguranță va fi subliniată în această după-amiază, reprezintă dimensiunea de mediu. Și experiențele recente peste tot în Uniunea Europeană demonstrează cum anume meteorologia se schimbă, vremea se schimbă avem uh, seceta, uh, avem uh, uragane. Vremea e din ce în ce mai ciudată și există dovezi a ceea ce a afirmat întotdeauna știința și a și demonstrat deja de mai multe decenii. Clima se schimbă. Și apoi, un alt domeniu în care știința trebuie să intervină este următorul. Știința a demonstrat că ar trebui să fim atenți la mediul înconjurător. Raportul care a fost emis de către IPCC acum câteva săptămâni uh, subliniază acest lucru. Vom avea la Katowice următoarea întâlnire uh, pentru mediu și cred că, într-adevăr, trebuie să fim cu toții atenți la această dimensiune, dimensiune de mediu și de durabilitate. Avem datoria acum să înțelegem felul în care uh, întreprinderile, dacă nu-și schimbă modelul de afaceri, cetățenii, dacă nu-și schimbă stilul de viață, s-ar putea la un moment dat să ne confruntăm cu o problemă. Și politicile de inovare și cercetare reprezintă în Uniunea Europeană o adevărată provocare. Ce am putea face este să uh, nu numai să identificăm problemele și provocările și dimensiunea problemelor cu care se confruntă societatea noastră, ci mai mult decât atât, să găsim și soluții. Tocmai de aceea mă bucur să putem avea această sesiune în această după-amiază. Și bănuiesc că da, ne vom gândi cu toții la regulile economice și îngrijorările de mediu care vor să trebuiască să se înțeleagă până la urmă, să se împace de dragul mediului înconjurător. Felul în care vom utiliza oarecare al- alchimie pentru a transforma produse vechi în produse noi cu plus valoare. Ne putem gândi la proiecte care pot rezolva o mare problemă de, din societate uh, și cu care se confruntă cel puțin 50 de milioane de cetățeni europeni europeni și veți fi în măsură să vă gândiți că vom fi în măsură să călătorim de la Helsinki la Tallinn fără niciun fel de emisii de CO2. Acestea sunt proiectele ce vor fi prezentate în această după-amiază. Ele sunt importante pentru că, da, demonstrează că avem uh, o provocare de durabilitate, dar avem de asemenea și soluții la îndemână. Mulțumesc! Thank you very much and Mulțumesc foarte mult. Da, suntem pe deplin de acord cu faptul că avem la îndemână toată știința necesară care să ne permită să recunoaștem cât de important este mediul înconjurător. Acum factorii de decizie trebuie să tragă concluziile potrivite. Și acum haideți să ne întoarcem la nivel de știință și aș dori să o rog pe doamna profesor Daniela Iacob, care a participat la pregătirea recentului raport IPCC și care este director pentru Serviciul de Climă din Germania. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mă bucur să fiu aici și să împărtășesc un pic din experiența mea în redactarea raportului special privind încălzirea globală. Raportul spune că schimb, climarea, schimbarea climatică este o realitate. Ea afectează oamenii ecosistemele și, în general, traiul pe pământ peste tot în lume. A limita încălzirea la 1,5 grade Celsius nu este ceva imposibil, dar va fi nevoie de tranziții fără precedent în toate domeniile societății. Acesta este, cred eu, cel mai puternic mesaj pe care raportul acesta ar putea să-l conțină. Și aici ne întoarcem la subiectul de astăzi, cercetare, inovare, și punerea acestora în, în aplicații practice. Raportul spune de asemenea foarte clar că există beneficii clare în uh, cantonarea acestei încălziri a numai 1,5, spre deosebire de uh, 2 grade și așa mai departe. În ultimele zeci de ani, Pământul s-a încălzit cu 0,5 grade și în ultimii ani evenimente meteorologice extreme au fost observate, documentate și calculate statistic. Ele sunt evidențiate în raport. E vorba de precipitații foarte abundente, dar și secetă, valuri de căldură și în, ultima, în unele zone unde s-a încălzit clima cu 0,5 grade în trecut, această tendință va continua și în viitor. A limita uh, încălzirea la numai 1,5 grade ar însemna și reușirea atingerilor, uh, atingerii acelei uh, dezvoltări durabile, cum ar fi chiar și uh, eradicarea sărăciei. 91 uh, de autori și editori de articole din toată lumea au participat și au dat input la acest raport. Mai bine de 6.000 de publicații de specialitate științifice au fost analizate și mai bine de 42.000 de comentarii au fost primite și toate au primit reacții și avem și un document Excel în acest sens și cred că merită să fie parcurs acest gen de document. din momentul Revoluției Industriale încoace, Pământul s-a încălzit cu 1,5 grade în total și dacă continuăm cu trendul din ultimele zeci de ani de încălzire cu 0,5, uh, vom atinge probabil uh, încă un 1,5 suplimentar în următoarele decade. Emisiile din trecut, care sunt în continuare în atmosferă, nu vor permite ele încălzirea cu 1,5 grade toate emisiile pe care acum le emitem contează în acest model. Avem un, uh, uh, mai multe modele cu 1,5 și până la 2 grade cerere, uh, creștere. Se calculează în tone pe centimetru, dar Asta înseamnă și câte persoane sunt expuse în momentul în care crește nivelul mărilor cu pur și simplu 10 cm. Foarte multe trenduri nu vor mai fi posibile pentru agricultură, de pildă. Și asta, chiar și dacă va scădea foarte puțin producția de porumb și de grâu în Africa, în America de Sud, și asta va însemna foarte mult pentru populația lumii și uh, foarte multe persoane vor putea, uh, vor avea, vor avea de suferit din cauza acestei uh, creșteri cu numai 1,5 uh, grade și chiar și recifii uh, coralii uh, vor avea de suferit reducerea CO2 cu 45% până în 2030 comparație cu uh, nivelele din anul 2000. Uh, Acesta este unul dintre obiective. Emisiile globale de CO2 vor, trebuie să ajungă la zero, practic, în 2050. Trebuie să știm care sunt acele tehnologii care ne vor ajuta să extragem CO2 din atmosferă Raportul arată mai multe modalități prin care mixul energetic, combinația de tehnologii uh, și folosirea terenurilor poate să ducă la așa ceva. S-au făcut deja progrese mari în anumite domenii, cum ar fi energiile regenerabile. Aceste progrese vor trebui să fie făcute și în alte sectoare, cum ar fi uh, planificarea teritorială sau transportul. Trebuie să stăpânim uh, și să eliminăm cu totul emisiile de dioxid de carbon din atmosferă în cursul acestui secol. Autoritățile naționale, sectorul privat, autoritățile locale, comunitățile indigene, toate le se pot implica pentru aceste uh, măsuri ambițioase. Cooperarea internațională este esențială. În concluzie, raportul arată modul în care va arăta viitorul, care sunt oportunitățile, care sunt problemele, care sunt soluțiile și este foarte clar că e nevoie de măsuri comune și cu cât așteptăm, cu atât uh, pierdem mai mult timp și fiecare alegere pe care o facem este esențială. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, aceasta a fost vocea științei. Și acum, haideți să vedem uh, cum pot să reacționeze oamenii politici la aceste concluzii. Începem cu domnul Paul Rubic. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Ne găsim într-un moment în care se ia o serie de hotărâri în legătură cu următorii ani, se hotărăște cadrul financiar multianual și e vorba de peste un miliard de euro, o sumă foarte mare. Eu sunt raportor și pentru bugetul pe anul viitor și avem un buget de 150 în total în fiecare an. Și acum avem o mare problemă cu Consiliul, cu miniștrii noștri în domeniul cercetării pentru că ei nu au îndeplinit uh, țintele de la Barcelona cu acei 3%. Sunt răspunzători pentru acest eșec și este clar că trebuie să facem mai multe pe partea de cercetare și de știință pentru a ajunge la aceste obiective. Dacă chiar uh, dorim să facem ceva cu schimbările climatice, Uh, trebuie să avem uh, hotărâri bazate pe date științifice. Eu vin din Austria. Suntem pe primele locuri la acest capitol împreună cu Suedia. Noi, de fapt, suntem pe locul 2. Suedia e pe locul 1 și de asta zic, întotdeauna e loc și de mai bine. Și să, știm că, să știți că la cercetare întotdeauna ne dorim să fim primii să creăm cunoștințe și educație pe bază științifică. De aceea, problema bugetului este importantă. Avem 13 state membre mai noi, nu foarte noi, dar mai noi, și care poate nu au așa de multe succese când vine vorba de a atrage bani pe partea de cercetare și de știință ehm, avem bani, 200 milioane de anul trecut și ne dorim ca și anul acesta să îi recuperăm. Cam așa dorim ca să arate negocierile anul acesta. Asta cerem și comisarului Oettinger și insistăm foarte mult pe faptul că cercetarea și știința sunt pe agenda de lucru și ca priorități pe agenda tuturor grupurilor politice din Parlament, dar uh, când vine vorba de tăierea de buget, este altceva și nu putem accepta asta. Deci Parlamentul este pregătit și pentru programul Orizont uh, Europa. Am intrat în uh, faza de amendamente și vom vota la plenară în decembrie și apoi vom merge la negocieri. Vom vedea dacă președinția română sau cel puțin uh, delegația, reprezentanța va fi gata să facă eforturile care se impun și dacă nu facem asta înainte de alegerile din mai anul viitor, pierdem 2 ani și automat va scădea finanțarea, deci este esențial să avem această dotare bugetară a Orizontul Europa în cadrul CFM. Acum vorbim numai de cifre brute. Bineînțeles, detaliile vor fi hotărâte în următoarea perioadă. Deci, iată, Comisia Buget își va face treaba în acest sens. ITRE a terminat lucrul pe acest dosar și Parlamentul face și o evaluare științifică și tehnologică actualmente ne uităm într-un context uh, mai amplu și pe o perioadă mai lungă, până în 2050, dacă uh, nu uh, izbucnește vreun al treilea război mondial, probabil că vom avea 3 miliarde de oameni suplimentare, suplimentare pe planeta noastră până în 2050, 3 miliarde, deci este foarte clar că hotărârile trebuie luate pe bază de dovezi științifice. Este un lucru absolut esențial uh, și Știți bine că s-a pronunțat o frază care a venit celebră, m-am hotărât, nu mă interesează faptele. Ei bine, tocmai asta trebuie să facem cu ajutorul oamenilor de știință, să venim și să arătăm care sunt datele, care sunt faptele reale și așa mai departe. Împreună cu jean ric Pachem m-am plăsat acum câteva săptămâni la, în Japonia, la un forum de profil. Uh, printre invitați aveam 12 uh, câștigători ai premiului Nobel și am vorbit cu toții despre faptul că trebuie să se dea rezultate de dragul uh, generațiilor viitoare. Aici oamenii de știință joacă un rol foarte important. De pildă, mobilitatea globală, durabilă, cum să se obțină așa ceva? Pentru oameni, pentru mărfuri, kilovați, uh, kilobytes și așa mai departe, să încercăm să ne gândim ce înseamnă această mobilitate pe tot globul din toate perspectivele, dar bineînțeles uh, ne gândim la resurse durabile, avem suficientă apă, alimente, uh, apă potabilă, materii prime, etc., etc. Haideți să modelizăm astfel lucrurile și e clar că pe obiectivele de dezvoltare durabilă suntem pe calea cea bună cu obiectivele 2, 6 și 7, dar nu este suficient, având în vedere mai ales problema bugetară. De anul trecut am trecut de la 1,2% PNI la 1,09 pe produs național brut. Deci, ce facem? Ne reducem ambițiile și eforturile față de generația viitoare? Nu, nu se pune problema. este foarte clar că nu vorbim aici uh, despre ceva virtual, e vorba de uh, lumea reală și ce facem și cu inteligența artificială și cu altele. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, dumneavoastră în public, uh, trimiteți scrisori, mesaje, mesaje pe Twitter și asumați-vă răspunderea față de noua generație și chiar așa să o și faceți și așa să și facem. Vă mulțumesc! Um, sorry, I... Mulțumesc și îmi pare rău că trebuie să fiu strict cu această limită de timp. Suntem departe de planificarea anterioară. Îi dau cuvântul domnului Marijan Marinescu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi o scurtă observație față de cele spuse de Paul. Da, există câteva țări în Est care nu sunt poate atât de avansa, avansate uh, cu cercetarea. Dar dacă regulile în Horizon ar fi fost diferite, ați fi văzut rezultate în aceste țări. Din păcate, însă, propunerea mea de a defini excelența a fost respinsă și propunerea mea a fost să tratăm excelența tocmai ca valoarea ideilor, valoarea cercetării, a rezultatelor, a inovației și așa mai departe și nu background-ul dacă background-ul rămâne primul criteriu pentru Horizon, țările din Est vor rămâne întotdeauna în urmă. Poate că în uh, negocierile despre Horizon EU cineva se va gândi și la aceasta. Combaterea schimbărilor climatice e foarte importantă, cercetarea e foarte importantă, însă eu cred că trebuie să fim echilibrați Trebuie să păstrăm locurile de muncă, trebuie să păstrăm materia primă pentru economia noastră, să furnizăm locuri de muncă, altfel am avea probleme, cum spunea Paul, 7 miliarde sau mai mulți pe glob. Eu cred că UE face multe în acest sens. Eu apreciez uh, întreprinderile comune. De ce? Pentru că sunt inginer, mie îmi plac rezultatele. Aceste întreprinderi comune dau rezultate concrete, aduc rezultate, precum uh, Clean Sky, Cesar, Shift to Rail. <clears throat> Sunt rezultate care contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Îmi pare rău că noua propunere Horizon, aceste uh, companii, întreprinderi comune, nu mai sunt definite prea clar. Acestea rămân la latitudinea comisiei. Sper că comisia va finanța aceste proiecte pentru că cu siguranță sunt foarte importante și îmi place mult și tehnologia spațială, ne ajută mult. Copernicus, de exemplu, Galileo, de asemenea. Și sper că Uh, JTI-ul pentru spațiu rămâne, va ajuta pentru uh, tehnologii noi pentru spațiu și așa cum știți, 7% din GDP e bazat pe tehnologia spațială. Așa cum spunea Paul, vedeți să facem împreună acest lucru, însă să nu uităm că în același timp avem nevoie și de energie pentru economie și de locuri de muncă. Haideți să găsim asta, să facem cercetare și să găsim un mod echilibrat pentru a oferi aceste elemente. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc mult! Și acum îi dau cuvântul domnului Ghezine Meissner. Mulțumesc, domnilor și domnilor, dragi prieteni. Acum trecem la partea albastră, oceanul. Este pasiunea mea, cred că e foarte important pentru cercetare și dezvoltare și pentru schimbările climatice și, de fapt, mi-am dedicat viața în comisiile de aici, oceanului și politicilor maritime și am creat și un grup special care se referă la partea legată de apă, poluarea cu plasticul și așa mai departe. Ne întâlnim și avem evenimente lunar. Mă bucur că am fost numit comisar special al Parlamentului pentru aspecte maritime, deci mă voi referi la oceane. Oceanele sunt foarte importante, Daniela a spus-o. Producția de oxigen provine de acolo, captarea de dioxid de carbon. Dacă vom avea 10 miliarde de oameni pe glob, aceștia vor trebui să se hrănească, au nevoie de energie, de resurse și probabil că și aceasta va veni într-o mult mai mare măsură decât până acum din oceane. Deci e foarte important să avem această resursă, însă oceanele sunt periclitate. Trebuie să aflăm mai multe despre oceane. mi îmi place și spațiul. Marijan spunea că îi place spațiul și mie îmi place, dar știm mai multe despre lună și stele decât știm despre ocean și de aceea avem nevoie de mai multă cercetare în domeniul acelor. Am spus că sunt periclitate, putem folosi doar ce e în stare și nu e în stare. Există gunoi, așa cum știți, există deșeuri maritime, 150 de milioane de tone de plastic sunt acumulate în oceane acum și în fiecare an se estimează că între 4 și 12 milioane de tone sunt adăugate, milioane de tone de deșeuri. Probabil că știți că până în 2050 se estimează să avem mai, multe, mai mult plastic în oceane decât pește. Apoi, ce se mai poate face? Nu știm cum se mișcă plasticele, cum se mișcă, cum evoluează, cum ajunge în lanțul uh, alimentar, ce se întâmplă dacă îl ingerăm. Deci avem nevoie de cercetări în acest sens pentru a salva oceanul și a ne salva pe noi, probabil. Plasticul biodegradabil există deja, dar părerile diferă și știm deja că plasticul biodegradabil de astăzi nu e biodegradabil în oceane și aici trebuie să cercetăm mai multe. În ceea ce privește Horizon Europe, avem e un cadru bun. Horizon 2020 a fost deja un proiect bun. A fost anunțat de comisie și susținut de Parlament. Avem nevoie de mai mulți bani pentru cercetare, ar fi perfect. Pentru mine, în special acel cluster hrană și resurse naturale e foarte important. Acolo se vede relevanța oceanului Cred că trebuie să combatem aceste deșeuri maritime prin cercetare, de exemplu să găsim alternative la, la plastic. Se pare că algele ar fi resursa minunea a viitorului, ca medicamente, cosmetice, hrană și poate înlocui plasticul. Am putea gândi la acest aspect, știu că ulterior vom discuta un astfel de proiect. Și nu în ultimul rând, uh, un alt lucru foarte important este conștientizarea, ca oamenii să afle ce se întâmplă, în special cu oceanele, cu această poluare. Am planificat o expoziție aici și ne-am gândit că s-ar putea uh, analiza, discuta, publicul ar putea să vadă uh, experimente ce se întâmplă. Publicul ar putea studia la microscop situația și a fost foarte util să avem asta aici, în Parlament. Este una dintre misiunile noastre este să avem un ocean fără plastic, propusă de profesorul Marț Cator. Poate că puteți susține și aceasta, oceanele sunt importante și avem nevoie de cercetare în acest sens. Mulțumesc, știință și politică. Acum aș dori să-i rog pe membrii acestui panel să coboare și să vină aici a doua parte a participanților pentru a doua jumătate a sesiunii. Luigi Capuții proiectul prim, First to Run, Emma Östman, Trash to Cash, Stefan Zorowski, programul Evalue și Trina Hengeman, care va prezenta proiectul e-Ferry. Continue. Thank you for all those contributions from our colleagues. And now we will see... Și vom vedea acum niște propuneri foarte practice, foarte, soluții foarte tangibile, ce efecte au asupra ecosistemelor și asupra globului în general. Vă rog. So, um, then we start this second... Începem așadar această a doua jumătate a sesiunii. Vă rog să fiți succinți, 4-5 minute. Știu că e foarte dificil. E ca un copil pentru dumneavoastră și e greu să vă limitați la un timp atât de scurt. Așadar, îi dau cuvântul direct lui Luigi Capuzzi. Vă rog. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Chair. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc. Sunt un pic emoționat, dar sunt și mândru să mă aflu aici și să prezint First Round, un proiect de cercetare în domeniul uh, bioeconomiei, un proiect uh, emblematic Practic, este primul astfel de proiect emblematic mm, finanțat de o întreprindere comună sub egida Orizon 2020. S-a născut din cooperarea dintre Nadamant, Matrica, mai multe IMM-uri, Universitatea din Bolonia, de asemenea, pentru a crea o biorafinărie integrată într-un lanț durabil uh, agricol uh, pentru uh, folosirea anumitor culturi. De ce este așa de important pentru noi? Dacă se poate să puneți și prezentarea pe ecrane. De ce este importantă? Acest proiect conține cei trei piloni ai dezvoltării durabile pentru regenerarea teritorială. Ce înseamnă asta? În primul rând, să se reindustrializeze zone care nu mai sunt competitive prin uh, tehnologii și prin infrastructuri care se integrează pe plan local și sunt interconectate. Al doilea pilon este un lanț agricol cu impact scăzut ca să nu existe un conflict cu producția de alimente. Și apoi sunt produsele, produsele sustenabile și răspunzând unor criterii specifice de mediu, acești trei piloni sunt uh, regăsiți foarte bine în acest proiect. Reindustrializarea. Folosind de niște tehnologii uh, de tip proprietar uh, unice, am putut să transportăm, să, transport, să transformăm uleiul vegetal în produse bioplastice pe scară largă reușind în portătoare să nordul Sardiniei, să, Sardiniei, să convertim uh, o instalație industrială uh, aflată în părăsire și să ne integrăm și în producția agricolă la, locală. Am uh, plecat de la Cardum, care este o producție care poate să crească pe lângă principalele uh, culturi uh, cerealiere clasice. Și împreună cu asociație de fermieri italieni am uh, reușit cu această cultură să creăm un parteneriat foarte interesant care aduce împreună tehnologii de vârf și cu, mm, cunoștințe clasice de agronomie. Foarte multe produse se obțin aici, produse deci din uh, uh culturi oleaginoase, de cardon și altele care s-au uh, transformat într-o serie de uh, pro, produse care stau la baza bioplasticelor, cosmeticelor și așa mai departe. De asemenea, uh, ne-am gândit și la ce să putem să facem pentru uh, a, produse, a produce de, de, ca produse secundare furaje și altele pentru a rămâne într-un model durabil. Exemplu, produsele lubricante și cosmeticele, care de obicei poluează foarte mult mările și oceanele. Am pus la punct un produs uh, lubricant care este biodegradabil, nu este toxic și se degradează în câteva zile în uh, apă sau în uh, sol. La fel și cu cosmite, cosmeticele care au fost puse la punct uh, de noi, care se pot biodegrada în câteva zile într-o uzină de tratare a apei și nu ajung ca reziduri toxice, chimice în uh, sol. În plus, un exemplu din domeniul bioplasticelor, maselor plastice. Uitați-vă aici un exemplu foarte clar, o sacoșă pe care o găsiți oriunde, în Franța sau în uh, Italia, când mergeți să cumpărați la supermarket fructe sau legume proaspete și pe care o puteți apoi folosi acasă pentru a separa deșeurile organice. Poate să vi se pară că e ceva minor, cât costă, câțiva cenți, dar gândiți-vă că nu este chiar așa. Această pungă provine din uh, patru tehnologii originale și uh, practic astăzi orașul Milano poate de, din uh, gropile sale de gunoi să uh, preia produse de deșeuri organice care apoi să fie transformate în produse care sunt apoi folosite și se luptă astfel împotriva dejertificării și așa mai departe. Mulțumită întreprinderii comune și a modului său inovativ de a sprijini aceste investiții în Europa, First to Run a demonstrat că se poate integra foarte bine petrochimia și agricultura într-un sistem care aduce produse made in Europe uh, pentru cetățeni și uh, produse uh, exclusiv uh, provenind din Europa. Se reduce consumul de apă, se reduc emisiile, se creează locuri de muncă în tot acest lanț, mai ales în zonele rurale și marginale. Acum însă trebuie ca aceste exemple să fie urmate în continuare, să se multiplice pentru a face față acestor provocări de ordin social, economic și de mediu, am fost primii care am pornit în această cursă, acum trebuie să alergăm încă și mai repede. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul doamnei Osmark de la Fresh to Cash Project ca să ne explice ce și cum. Um, so, the European Union... Uniunea Europeană produce 3 milioane de tone de uh, deșeuri pe an. Ce putem face? Putem utiliza acest material pentru a crea noi oportunități de business în Europa. Și mai mult decât atât, putem să menținem în continuare un proces de protecție a mediului și să ne putem asigura că și consumatorii vor avea de câștigat. Exact asta încercăm să facem în Trash to Cash Project. Astăzi nu există suficiente resurse pentru a recicla deșeurile în afară de incinerare sau uh, de uh, grob de gunoi. Întrebarea este cum putem utiliza acest material în așa fel încât să obținem oarecare valoare după uh, procesare. Tocmai de aceea trebuie să găsim metode pentru a recicla aceste textile și cu o reutilizare a acestor fibre și cu o procesare a acestora putem să le reutilizăm. Deocamdată, la nivel industrial, procesul încă nu, uh, nu e pe deplin viabil, dar putem găsi diferite amestecuri de fibre diferite prin utilizarea diferitelor metode de reciclare. Mai mult decât atât, putem avea diferite variațiuni ale texturii, ale fibrelor, trebuie să le sortăm în funcție de culori și în funcție de tipul de de fibră. E un proiect transdisciplinar cu parteneri în 10 țări europene și proiectul nu numai că rezolv, um, abordă problema uh, deșeurilor din ce în ce mai numeroase de produse textile, ci încercăm de asemenea să promovăm și inovația în momentul în care se pune la punct un, un, un nou material. Asta permite diferitelor, diferiților cercetători să lucreze împreună și să aibă o abordare structurată. Mai mult decât atât, e ceva bun și din punct de vedere al mediului, al consumatorului și reprezintă și oportunități de business. Cu alte cuvinte, inovația și metodele de inovatoare duc la o diseminare a competențelor și cunoștințelor în diferite sectoare. Acest prototip a fost dezvoltat în cadrul proiectului nostru. Este realizat, după cum vedeți, hainuțele bebelușului sunt realizate dintr-un uh, uh bumba care a fost reciclat și cu un uh, amestec de poliester, însă fără ca acesta să uh, uh, devină un deșeu, ci va, fi, uh, va putea fi reciclat fără producție de poliester. E tot atât de moale și de confortabil ca și uh, poliesterul, însă este din bumbac, bumbac reciclat. Am folosit aici o nouă tehnologie și am încercat să avem un impact cât mai redus în crearea acestei uh, noi hăinuțe. Deci e făcută din fibre reciclate și poate fi în continuare reciclată. Este doar un singur exemplu din marile provocări pe care am reușit să le rezolvăm prin acest proiect. to Cash. Consorțiumul nostru în ultimii trei ani a lucrat pe diferite prototipe și a pus accentul pe reutilizarea poliesterului și a bumbacului, pentru că aceste fibre reprezintă 80% din producția textilă uh, din zilele noastre. am uh, trebuit să găsim metode de reciclare a, bumbacului, de uh, reciclarea poliesterului și de separarea celor două fibre. Am uh, utilizat diferite tehnologii, le-am perfecționat în funcție de nevoile pe care le-am constatat de-a lungul proiectului. Ca și exemplu, coloranții au putut fi separați și reutilizați în conceptul acesta de economie uh, circulară și procesul de reciclare a bumbacului a trebuit să fie adaptat pe parcurs. Este doar un exemplu despre felul în care am colaborat în uh, diferite uh, procese inovatoare. Ah, pentru a face un rezumat, consorțiumul nostru a intervenit în diferite domenii, cum ar fi design, procesare, tehnologie, inovație și în domenii mai puțin evidente, cum ar fi uh, model de business, cercetare, durabilitatea proiectului și astfel sperăm să putem contribui la deșeuri reduse, textile în cantități reduse, lucru ce va fi uh, extrem de benefic pentru întreaga societate. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim mult! Continuăm cu Stefan Uzarovski. Mulțumesc. Spre deosebire de antevorbitori, eu nu am nicio planșă și de ce încerc să mă mișc pe aici și să fac animație. Mulțumesc pentru prezență. A fost interesant să ascult discuțiile anterioare cu privire la schimbările climatice și nevoia acestei reduceri și tranziție spre un viitor mai durabil proiectul meu cu privire la vulnerabilitatea energie se referă tocmai la aceste probleme. <clears throat> Sunt unele dintre cele mai dificile întrebări. Cine va fi vulnerabil odată ce aceste schimbări au loc și cum va afecta aceasta inegalitățile existente din societate și cum vor crea unele noi. Pentru că știm că odată ce creăm astfel de politici și ne mișcăm spre o politică de durabilitate, în societate vor avea loc uh, efecte majore, diviziuni vechi, noi și aceste situații vor afecta și pe cei mai vulnerabili. Deci provocarea o reprezintă tehnologia, eu vin din domeniul științelor sociale, nu sunt un om de știință, dar Întrebarea este cum facem ca aceste noi tehnologii să ajungă la persoanele vulnerabile și cum facem ca cele care există deja să poată fi uh, folosite. Gândindu-mă așadar la aceste întrebări, un astfel de proiect să facă cercetare tip Blue Sky care uh, să analizeze miezul acestor probleme. Deci ne-am uitat la sărăcia energetică. Nu a fost cunoscută până de curând problema. E o situație în care o gospodărie nu poate uh, achiziționa servicii energetice. Deci să găt energie pentru a găti, pentru a încălzi, pentru a se lumina. Um, dacă o gospodărie nu poate plăti pentru aceste servicii sau nu le poate accesa din motive de infrastructură, se spune că suferă de sărăcie energetică. Ne-am uitat la statisticile care există, la cauze. Vedeți imaginea din spate, locuințe de calitate slabă, infrastructură cu probleme și așa mai departe și am constatat că cel puțin 50 de milioane și poate mai multe gospodării suferă din această cauză. Și unul din argumentele pe care le-am adus a fost să arătăm că această, uh, acest tip de sărăcie diferă de sărăcia de venituri. Când vorbim de sărăcie în venituri, e, e clar legată clar legată de venituri, dar aici e vorba și de infrastructură, de mediul construit, de eficiența energetică în special și deci depășește sărăcia uh, legată strict de venituri ne temem că e vorba de mai multe persoane care au uh, aceste probleme. Apoi în Europa vedem o diferență, o graniță care împarte continentul în două. Începe de la oameni obișnuiți și gospodării și se extinde asupra uh, cartierelor și vecinătăților. Iată o imagine care arată imposibilitatea de a-ți încălzi locuința e mai pronunțată în Europa de Est și în Sud, la nivel continental, și apoi în interiorul țărilor vedem aceste uh, diviziuni uh, în mod diferit, mai detaliat. Mai mult decât atât, și acest lucru e foarte important, în Europa de Est, pe care se concentrează proiectul nostru, am arătat cum acest tip de sărăcie nu ține de a da mai mulți bani oamenilor sau de a investi în eficiență energetică, ci ține vorba și de reglementarea sectorului energetic, de termoficare, de îmbunătățirea calității locuințelor, de îmbunătățirea infrastructurii. Nu e doar despre a le da mai mulți bani, ci despre modificări structurale și prin aceste modificări structurale putem trata și probleme precum schimbările climatice. Unul din beneficii este că tratăm în același timp inegalitățile din societate, dar și problema presantă a schimbărilor climatice și a durabilității. În multe uh, feluri este de fapt vorba de o soluție în care toată lumea are de câștigat. Vedeți în spate o planșă cu termoficarea, se vede că reprezintă un factor de vulnerabilitate, dar totodată o soluție atunci când are loc, cum, făcut cum trebuie. Am încercat să extindem acest proiect în afara Europei, avem colaborare în China, Africa de Sud, America de Nord și de Sud și am arătat natura domestică a mediului se poate multiplica unul din rezultatele cele mai tangibile este, de fapt, acest efort și oferta tehnică de a crea un observator european de sărăcie energetică, care există deja, e funcțional, prin rețeaua de experți pe care am creat-o, includem asta în noua propunere a pachetului energie curată. Există o serie de directive care vor îmbunătăți viețile cetățenilor în Europa și vor trata aceste probleme. Vă invit să vizitați site-ul nostru energypoverty.eu, observatorul acolo și avem și engagerenergy.org, peste 200 de experți care lucrează în întreaga lume pe această problemă, care vin cu soluții noi și care arată cât de importantă este, importantă este știința în aceste politici actuale. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc și ultimul vorbitor, Trina Heinemann, cu proiectul Electric Ferry. Ai cuvântul. Okay, good afternoon. Uh, I'm here to, uh, Bună ziua! Vreau să vă spun câte ceva despre acest proiect e-ferry, feribotul electric și cum facem să reducem uh, combustibilii fosili, carburanții fosili în domeniul uh, maritim. S-a tot vorbit uh, astăzi despre nevoia de a renunța la acești car- uh, carburanți fosili pentru că ei sunt legați direct de schimbările climatice, de emisiile de, de gaze cu efect de seră și trebuie să, să știe că um, lucrurile se mișcă, există reglementări, există proiecte în acest domeniu al uh, carburanților fosili la care se renunță treptat pentru a încuraja folosirea altor energii și din perspectiva proprie mă gândesc la cum uh, toți actorii implicați, orașele, administrațiile, uh, firmele fac ceva pentru a avea uh, emisii cât mai reduse. Ca exemplu, eu vin de pe o insulă mică cu numai 7.000 uh, de locuitori din sudul Danemarcei, o comunitate deci foarte redusă și încercăm să fim uh, autonomi din punctul de vedere al energiei uh, înainte de 2025 și să renunțăm complet la carburanții fosili până în 2020. Suntem poate mai ambițioși decât alte, alte comunități, dar de multă vreme ne străduim în acest sens. Uh, avem, uh, avem o serie de mori de vânt pe insulă care folosesc mai multă electricitate decât avem nevoie anual. Avem uh, uzine de termoficare, mai mai ales pentru zonele mai locuite de pe insulă. Uh, avem și biomasă și panouri solare, deci nu suntem 100% verzi, dar Totuși, uh, bineînțeles că asta ne ajută totuși la îndeplinirea mm, obiectivelor noastre și, de fapt, în Europa și, și în alte părți ale lumii, una dintre principalele surse uh, ale dioxidilor de carbon sau gazelor cu efect de seră vine din sectorul transporturilor. Aproximativ 20 până la 50%, un procentaj foarte uh, variabil, deci între 20 și 50% din emisiile de gaze cu efect de seră um, provin din transporturi și suntem uh, pe o insulă, deci asta este cât se poate de vizibil pentru că e clar că ne trebuie neapărat un uh, feribot care să ne ducă în alte părți și uh, se vede imediat asta și, bineînțeles, deci transportul uh, cu feribotul e cât se poate de esențial pentru viața noastră. Deci, ce am făcut? Cu acest proiect e-ferry, feribotul electric, ne-am uh, inspirat și din alte uh, locuri. E vorba de electrificare dacă putem să facem ca feribătul nostru să fie aprovizionat cu energie verde, atunci e clar că ne reducem amprenta ecologică aici, amprenta carbonică. Așa cum se întâmplă și cu alte proiecte de electrificare, am întâmpinat și noi aceeași problemă cu tehnologia actuală și anume acea distanță pe care o poți parcurge în mod autonom cu ceva un motor electric. Așa se întâmplă și cu mașinile electrice, așa se întâmplă și cu feribotul. Uh, nu ne putem permite să luăm feribotul și să mergem numai 6 km și să nu ajungem nicăieri. <laughs> Deci am încercat să ne gândim la alte tehnologii care să ne duc, facă să depășim această problemă a distanței parcurse autonom și am ajuns să avem un feribot care să poată să parcurgă 40 de kilometri. Și mi se face semn că trebuie să termin vară doar o imagine Da, bineînțeles că e vorba doar de un prototip uh, acesta deocamdată. Dar, uh, practic, suntem aproape de momentul de a avea efectiv ribotul în funcțiune. Uh, de a-l umple cu pasageri începând din primăvara anului viitor și pentru noi, pe plan uh, local, asta înseamnă că dacă înlocuim uh, unul dintre feribăturile actuale cu acesta, vom reduce emisiile cu 2000 și tot așa un procentaj uh, bun în ce privește noxele care poate nu poate să pară prea mult, dar chiar pentru o insulă ca noastră asta ar însemna totuși o reducere cu 5% a emisiilor de gaze cu efect de, uh, efect de seră. Dacă ne-am uh, uh, înlocuit toată flota de feriboturi, am ajunge la um, o reducere de acest gen de 60%. În Europa există mai bine de 700 de uh, Uh, feriboturi care acoperă distanțe de acest tip, 40 de kilometri, și dacă le înlocuim cu, pe toate, vom putea să economisim anual 1,5 tone de dioxid de carbon anual. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much and, uh, sorry for the time Mulțumim foarte mult. Din păcate, timpul ne presează și membrii următorului panel sunt deja uh, prezenți, așa că trebuie să le facem loc. Vreau să mulțumesc tuturor intervenienților din acest panel pentru proiectele și exemplele minunate pe care ni le-au uh, arătat și vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru aceste frumoase proiecte și vă mulțumesc tuturor și pentru atenție, așa că am să dau cuvântul uh, reprezentanților următorului panel.